I would like to welcome you to this morning. Bun venit la sesiunea din această dimineață. Ar fi bine dacă v-ați ocupa locurile și am putea începe, spune doamna președinte. So my first item is Primul punct pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Înțeleg că este adoptată. Vi s-au prezentat uh, tuturor uh, um, procese verbale și dacă nu sunt obiecții, le considerăm aprobate. E vorba de procesele verbale ale reuniunii din 26 februarie. Apoi, am câteva comunicări pentru dumneavoastră. Salutăm uh, prezența alături de noi uh, unui uh, nou uh, membru al administrației. Bun venit! Va fi o plăcere să lucrăm împreună. Vă rog să fiți drăguți cu Claire, colega noastră. Claire uh, vine din Franța, a lucrat în Comisia FAM și în Departamentul pentru Politici, înainte de a veni la noi la PETI. De asemenea, Uh, dați-mi voie să vă mai spun că audierea privind dreptul de a uh, depune petiții va fi organizată în 21 uh, iunie dimineața. Următoarea reuniune a comisiei noastre va avea loc în 4-5 mai și cu această ocazie Bundestagul din Germania, Comisia lor pentru petiții, ne vor face o vizită alături de vicepreședintele Timmermans. în 5 uh, mai la ora 15. Sper să fiți prezenți cât mai mulți dintre dumneavoastră la cele două discuții importante. În ceea ce privește întâlnirea cu domnul Timmermans, propun să ia cuvântul mai întâi coordonatorii, după care putem uh, folosi principiul intervențiilor spontane. Sunteți de acord? Have been no remarks on any other business. Nu există nicio observație la diverse, așa că trec mai departe la comunicarea președintelui privind deciziile coordonatorilor, reuniune pe care tocmai am încheiat-o. Adoptarea agendei uh, pentru 4-5 mai cu uh, modificări. Uh, ordinea de zi va fi modificată conform discuțiilor noastre și trimisă uh, pentru aprobare scrisă uh, tuturor membrilor. Petițiile spaniole vor fi mm, mutate pe ordinea de zi din iunie sau iulie datorită procedurilor electorale care se desfășoară în prezent. Apoi am uh, numit uh, un reprezentat uh, socialist pentru redactarea avizului la raportul LIBE privind situația din Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a Uniunii Europene vis-a-vis -vis de migrație. Uh, socialiștii vor veni cu un nume cât de curând cu putință. Apoi, termenul de 23 de aprilie prânz pentru obiecțiile la actele delegate privind uh, regulamentul ECI Recomandările contestate au fost adoptate în forma pe care am propus-o eu, cu excepția punctului 1062 din 2014, unde petiția a fost declarată admisibilă și îi acordăm petiționarului uh, două luni pentru a veni cu informații suplimentare. Apoi am hotărât multe alte lucruri la reuniunea coordonatorilor și o să încerc să le um, reiau. Misiunile, vizitele de studiu mai întâi. I'll, I'll get the information in the right order, Justin. Să-mi ordonez puțin informațiile. Misiunile uh, de studiu, așadar. Am hotărât să facem una la finalul acestui an. Uh, pentru că am avut uh, un uh, exercițiu de baleiaj și aici este inclusă Spania. În plus, coordonatorii se vor uh, pune de acord cu privire la celelalte destinații pentru 2016 și sperăm ca pentru 2016 să fim mai liberi pentru a merge să ne întâlnim cu cetățenii acolo unde sunt ei, în statele lor membre și sperăm să ne putem asuma câteva uh, vizite de studiu, trei sau poate mai mult, în funcție de voință, voința tuturor grupurilor politice, pentru că aceasta este dorința, să ne întoarcem acum pe teren, să încercăm să ne întâlnim cu cetățenii pentru a acoperi această pe prăpastie percepută ca existând între cetățeni și instituții. Apoi uh, a existat o solicitare de redeschidere a unei petiții din partea domnului Valensa și s-a hotărât uh, ca subiectul să fie tratat în contextul noilor orientări PETI, pe care le vom discuta la următoarea reuniune a coordonatorilor. De asemenea, o cerere a EFDD și a doamnei Evi de uh, redeschidere a pachetului Jugendamt și acestea se vor discuta în contextul vizitei uh, colegilor de la Bundestag. Apoi, solicitarea uh, verzilor de redeschidere a petiției 1013, decizia a fost de a nu redeschide această petiție și uh, feedback-ul uh, privind portalul PETI, secretariatul va ține seama de ce s-a menționat și va reveni cu informații noi la, uh, cu privire la următorii pași ai proiectului. Urmează vizita uh, Comisiei uh, pe de, Petiții uh, Asudunării Naționale din uh, Țara Galilor. Vor uh, veni la noi uh, și uh, vizita lor va avea o valoare adăugată. Am sugerat coordonatorilor ca noi uh, să organizăm an de an o reuniune cu comisiile de petiții ale Parlamentelor Naționale pentru schimburi de opinii și bune practici, lucru care a fost și el aprobat. Apoi, uh, inițiativa cetățenească uh, eșuată uh, 30 de uh, km la oră pe străzi, am hotărât să nu uh, intervenim uh, aici. Este alegerea noastră dacă să o facem sau nu. Un studiu privind uh, adoptarea fără consimțământ uh, S-a solicitat un asemenea studiu pentru că acest domeniu nu este uh, acoperit de alte studii. Și cam asta a fost totul. Am avut o dezbatere fructuoasă și animată. Și așa ajungem la punctul numărul 7 de pe ordinea noastră de zi, votare uh, Uh, aviz privind recomandările pentru Comisia Europeană referitoare la negocierile pentru Parteneriatul Transatlantic de Comerț și Investiții. Sper că aveți cartelele de vot. Vă rog să le introduceți în aparate și la cuvântul lui Magrete. Da, spuneam și la reuniunea coordonatorilor, cred că acest vot, îmi cer scuze, acest raport, spune vorbitoarea, a fost tratat într-o manieră inacceptabilă amendamente ale unor partide uh, care nu au fost incluse în coaliția majoră nu au fost luate în considerare și nu am putut nici măcar să le introducem într-un vot special. Îmi pare rău, e o concluzie foarte politică, dar e adevărată. Și în mod normal, uh, dacă nu particip la un compromis, ai dreptul ca amendamentul tău să fie votat dacă el nu este în contradictoriu cu uh, compromisul sau dacă nu este acoperit. Dacă e complementar, atunci el trebuie votat. Sigur, poți să-l respingi, nicio problemă, dar să ignori amendamente, ele să nu apară așa cum trebuie în, pe lista de vot, este inacceptabil. Mi-am redus critica acum, uh, la, uh, un număr, la numărul 101. Dar pe viitor trebuie să respectăm procedurile. Amendamentele care nu sunt acoperite de un compromis și nu sunt nici contradictorii trebuie să fie votate și să apară pe lista de vot. Mulțumesc. Am vrut doar să vă spun tuturor acest lucru, dar deci vorbesc despre 101, unde se spune că uh, chimia, uh, OMG-urile și combustibilii fosili trebuie să fie excluși, uh, excluse. Deci fie că vă convine, fie că nu, acest amendament, el trebuie să fie inclus pe, ordinea, uh, pe lista de vot, dar nu este. Doamna președinte, îmi permit privilegiul de a hotărâ procedura. Puteți solicita un vot separat dacă amendamentul nostru nu este contradictoriu. Așa că acum haideți să trecem la vot. Vis-a-vis -vis de procedură, mai avem o intervenție, doamna Căltândoli. Mulțumesc. Eu, um, din partea socialiștilor, vreau să vă spun că pe lista de vot s-a inclus un amendament oral la punctul 12 și cum spuneam în numele socialiștilor, vreau să vă spun că ne opunem uh, acestui amendament oral, să se ia notă de acest lucru. Doamna Albioli, ați solicitat cuvântul? Sí, muy breve. Sim... Da, pe scurt. Vreau să spun că suntem de acord cu intervenție, pentru că noi, ce dragul, am respins uh, compromisuri în care amendamentele noastre ne erau uh, reflectate și am dorit să se voteze pentru că sunt complementare, nu contradictorii. Deci nu apar în uh, amendamentele de compromis. Deci suntem de acord cu intervenția de Alina. Ok, so you ask for a second. În regulă, solicitați vot separat și vi se va acorda acest drept. Can I now proceed to the vote? Putem trece acum la vot? Bun. Începem cu raportul Valesa. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 3. Cine este pentru? Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul numărul 9. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul numărul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 acum, prima parte, cu amendamentul oral. Nu, amendamentul oral a fost respins. Să votăm atunci prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a deschis votul. PP-ul are doi membri în plus. În acest context, avem două persoane în plus. Acum e regulă. S-a închis votul. Și avem 11 pentru, 15 împotrivă. Se respinge. Partea a doua. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Partea a doua, da, confirmă doamna președintă. compar, compar, yes, yes, yes. Yeah, yes, okay. compar. compar. the, the second part, the second part. Partea a doua și s-a deschis votul. Indicate. The second part, of the vote is open. Partea a doua s-a deschis votul. A votat toată lumea? Atunci s-a închis votul. 18 pentru, 12 împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 19. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se respinge 20 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 22 pentru, împotriva, abțineri, Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul numărul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Iarăși verificăm, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul atunci. Și se respinge, da? Amendamentul numărul 24, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm și aici. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, verificăm. Pentru că vă tot schimbați. Da, văd cum uh, membrii schimbă, așa că trebuie să facem așa cum trebuie. S-a deschis votul. Și ar fi util dacă coordonatorii ar indica bun, s-a închis votul și se adoptăm. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 31 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 34 pentru, 35 îmi cer scuze, împotrivă, abțineri. Verificăm. Vă tot schimbați, nu e consecvență în grupuri, spune doamna președinte. S-a deschis votul. Toată lumea a votat și se respinge. unde suntem 36. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? să respingem. 37. Pentru? Împotrivă? Abțineri? să respinge. 38. Pentru? Împotrivă? Abțineri? să respinge. 39. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. 42 pentru, cere să verificăm 41, s-a deschis votul. A votat toată lumea? A votat toată lumea, s-a închis votul. Se aprobă. And amendment 42 in favor. Amendamentul 42, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, Abțineri. Cred că se adoptă. 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Bun, bun, verificăm. 44. Verificăm. S-a deschis votul. Sperăm că a votat toată lumea. S-a închis votul. Ia uitați, 22 împotrivă. Da, dar trebuie să indicați. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47 pentru împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Bine, verificăm. Deschidem votul pentru a verifica. S-a deschis votul și s-a închis votul. And it is approved. Și se aprobă. Amendment 48. Amendamentul 48. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Acum, amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 54. Amendamentul 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu spuneți nu. Cereți verificare. S-a deschis votul. 54. S-a deschis votul și acum s-a închis. And it's been approved. Și se aprobă. Amendamentul 55. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu spuneți nu. Solicitați verificare. S-a deschis votul. S-a deschis votul la amendamentul 56. Acum s-a închis votul și se aprobă. Trecem la amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar mai bine să verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 58. S-a deschis votul la amendamentul 58. Ca să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul și se aprobă. Amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 62. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 53. Pentru, 63, Încerc scuze. Împotrivă, Abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 66, 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 66 pentru, 67 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a deschis votul la amendamentul 67 și s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 87. 86. Stați puțin, spune doamna președinte, n-am văzut bine. Amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Și, evident, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 86. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 87. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge. Deschidem votul. Închidem votul și se adoptă. Este evident. Amendamentul 88. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri și, de asemenea, se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Verzii au solicitat uh, un, votul separat la amendamentul 101. Bun, deschidem votul. Cine este pentru? Amendamentul 101. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 97. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Dacă se solicită verificare, eu deschid votul pentru verificare. Amendamentul 100... 104, desigur, se corectează, doamna președinte. Și s-a închis votul. Se respinge. O, amendamentul 105. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 106 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, s-a deschis votul. 107, s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se aprobă. 107? Amendamentul 108. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 109. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 110. Pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Și s-a închis. Și se adoptă. 112 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 113. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bine, deschid votul. Să deschide votul pentru verificare. Trebuie să-mi spuneți. Și s-a închis votul. Și se aprobă. O 114, cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri și el se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri și se adoptă în mod evident. Votăm uh, proiectul de aviz uh, ca atare, iar votul este unul electronic, vot electronic. S-a deschis votul. Mai avem nevoie de câteva voturi. Votul e încă deschis. Mai avem o persoană care trebuie să voteze. Dacă nu, închid votul. Și Proiectul este aprobat. Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc raportorului pentru eforturi și trecem la următorul vot. Where is it? Okay. Do, do I have a new one? It's this you know, the socialists were far better than I thought. I don't either know which one is mine. <laughs>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 Amendamentul 13 a fost retras. Trecem la amendamentul de compromis 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 a fost retras, 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Deschidem votul ca să verificăm amendamentul 23. Ar fi bine, într-adevăr, dacă coordonatorii ar da indicații ca să văd și eu. Că și eu sunt membru. Și vreau să știu. S-a închis votul. Este adoptat. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Pardon, se adoptă. 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru împotrivă, <clears throat> țineri, se respinge. 36 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 <coughs> pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 a fost retras, 50 pentru, împotrivă. În Clar este adoptat, 55 pentru, pentru, împotrivă, Abține, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, cred că este adoptat. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 66 pentru, șaizeci șase Cererea verzilor este ca amendamentul 66 să se voteze cu partea suplimentară care n-a fost inclusă. Așadar, supun votului acest amendament. Pentru. Cu partea suplimentară care consideră verzii că n-a fost inclusă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Abțineri? Trebuie să verific. Verificăm la 66. S-a deschis votul. And I close it. S-a închis votul. It's been rejected. E respins. 67. Pentru? Împotriva. Obțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 9 <coughs> pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72. Pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verific. Votăm la 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. E adoptat. 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 80. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, <coughs> împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 a fost retras, 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92. Soledad, care e raportor, a solicitat cuvântul. Ai cuvântul. Domnul președinte, am o îndoială. Amendamentul 82 era caducă dacă s-a adoptat 55 și dacă nu 55 a fost adoptat. Deci nu știu de ce a trebuit să votăm. Nu trebuia. Tocmai am verificat. Ai perfectă dreptate. S-a eliminat din vot. ...92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, <coughs> abțineri, se, se respinge. Aș vrea cineva să verificăm la 96? Bine, deschidem votul. Închis votul. Se adoptă. 97. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm la 97. Deschid votul.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 Închid votul. Este adoptat în unanimitate. Felicitări, doamne raportor! Vă mulțumesc foarte mult! Dear colleagues, we are, this was a... Dragi colegi, am avut o votare îndelungată, a durat mai mult decât uh, am fi putut prevedea, așa că trebuie să trecem direct la petiții. Urmează petiția lui Paul Stefan în numele Ferain Lebensraum Tal Numărul petiției este 1004 per 2014 Mă bucur să eu răspund venit petiționarului Paul Stefan, care ne va face o prezentare cu PowerPoint, după care voi da cuvântul uh, comisiei. Vă rog să ne iertați pentru că a durat atât de mult să votăm, însă acum știți ce facem în această comisie în marea parte a timpului. Aveți cuvântul timp de 5 minute. Thank you. Vorerst ein herzliches Grüß Gott an Sie. Mulțumesc. În primul rând vă salut călduros. Mă numesc Paul Ștefan. Sunt președinte al Asociației uh, de mediu Leben Tal, care este recunoscută de Ministerul Austriac. Uh, obiectul uh, plângerii noastre este construcția unei noi autostrăzi B147 între Braunau am Inn și Straßwalchen. Mulțumesc. Acum funcționează și partea tehnică. Deocamdată există parte de planificare, se planifică o nouă, stra- o nouă stradă care merge în paralel cu cea existentă. Acest proiect a fost uh, uh fragmentat de către politicienii responsabili în cinci segmente. Greu cu tehnica. Și astfel se spune că nu e nevoie de o evaluare a impactului asupra mediului conform uh, legislației de, uh, privind impactul asupra mediului. Uh, se pornește de la segmentul Matico van Munderfin, care va avea aproximativ 9 km, care a fost din nou împărțit în trei părți. În sensul jurisprudenței Curții Europene de Justiție, Uh, trebuie să, uh, în cazul în care se face o fragmentare, trebuie să se folosească o scară mare și nu trebuie fragmentate proiectele pentru, uh, într-un mod uh, nepermis pentru a eluda uh, obligația de verificare a impactului asupra mediului. Și deja există partea A94, care e pe partea germană, pe partea din landul Bavaria, uh, care trebuie să fie unită cu A1 și A10 pe partea austriacă. Iar uh, autostrada planificată B147 are aproximativ 40 de kilometri și circulă, mm, e prevăzută a trece printr-un uh, teritoriu foarte dens populat, chiar prin uh, mijlocul unei localități, uh, localitatea Schalchen. Întreaga autostradă are aproximativ 40 de kilometri și, după cum vă spun, să ar trece exact prin mijlocul, după cum puteți să vedeți, prin mijlocul uh, centrului localității uh, Schalchen. Consecințele asupra mediului sunt uh, majore și pun în pericol sănătatea și viața oamenilor și, din păcate, uh, acest lucru va continua și pe viitor renunțarea la o, un impact, o evaluare de impact asupra mediului duce la o tactică de uh, împărțire în felii de salam care este ilegală, este contravine legii. De aceea, noi considerăm, conform uh, jurisprudenței Uniunii Europene, domeniul dintre Braunau și Strasweichen și mai mult decât atât și domeniul care trece prin Germania și Cehia trebuie să fie acoperită de o evaluare a impactului Uh, așa cum uh, se prevede în uh, legislația europeană privind mediul. Însă, autoritățile uh, nu au verificat necesitatea evaluări, unei evaluări a impactului asupra mediului și, de asemenea, nu uh, au respectat dreptul de ascultare al părților implicate, nu au uh, realizat o, proceda, o procedură de constatare și, deci, nu am fost uh, deloc puși în măsură să reacționăm la ceva sau să răspundem, să ne implicăm în vreun fel. Mai mult decât atât, uh, Convenția de la Arhus, intrată în vigoare în 30 a 10 a 2001, Uh, statuează că uh, există dreptul la uh, control jurisdicțional în astfel de situații unde este implicată protecția mediului. Acest drept însă nu ne este conferit. Și articolul 6 de la Convenția de la Arhus, de asemenea, prevede publicului să fie implicat în procesul decizional când e vorba de mediu. Și nici acest drept nu ne-a fost dat. Așadar, proiectul acesta are consecințe dramatice Uh, vorbeam despre uh, efectele asupra sănătății populației. 1.500.000 uh, de metri pătrați de suprafață valoroasă, pășuni și teren arabil vor fi distruse în mod definitiv. Aceasta trece prin mijlocul localității Shati, în care are 3500 de locuitori și pune de asemenea în pericol uh, această vale prin, pentru că crește pericolul de inundații care există deja. Există un studiu realizat de profesorul Macun de la Universitatea Tehnică din Viena din ianuarie 2015 care arată foarte clar că raportul costul, costuri-beneficii este, uh, nu este deloc în favoarea acestui uh, proiect. De aceea, avem următoarele rugăminți pentru dumneavoastră. Vă rugăm inițiați o procedură accelerată, pentru că se prevede o ceremonie de inaugurare uh, la începutul lunii iulie și noi nu avem niciun posibilitate să împiedicăm uh, acest proiect. Vă rugăm, cereți uh, Guvernului Federal Austriac și Guvernului Landului Austria Superioară să aplice legislația europeană de mediu pentru acest proiect și pentru zona care ține de uh, Germania și Cehia. Vă rugăm să ne ajutați să, uh, să ne susțineți pentru ca Republica Austria să ne acorde drepturile, conven, drepturile conferite prin Convenția de la Arhus în mod uh, oferindu-ne toate mecanismele juridice. Și poate că ați putea să ne susțineți uh, și ca Uh, regiunea noastră să încerce mai degrabă să elaboreze un concept de transport intermodal pentru binele tuturor celor implicați. Și ne bucurăm că suntem luați în serios în Parlamentul European, dar vă rugăm, ajutați-ne să fim luați în serios și de către Parlamentul uh, și de Guvernul Austriei și uh, Landului Austria Superioară. Și V-am spus, e vorba de uh, consecințe negative majore pe care le-ar avea un astfel de proiect, dar în primul rând este vorba despre faptul că politica trebuie să îi asculte și pe oameni. Democrația, din păcate, nu a fost respectată în acest caz și vă rugăm să ne ajutați pentru ca ea să fie respectată. Uh, de asemenea, vreau să vă mulțumesc. În primul rând, mulțumesc că există această comisie pentru petiții. Mulțumim pentru faptul că ne simțim luați în serios de dumneavoastră. Este un, un sentiment uh, nou și foarte plăcut. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare o zi bună. Și noi vă mulțumim foarte mult, domnule Ștefan, pentru că ați călătorit uh, uh, până aici la noi și ne-ați exprimat opiniile dumneavoastră. Și acum am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, Mark Oliver Heidkamp. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu mulțumesc petiționarului pentru explicațiile sale. În primul rând, vreau să spun că am uh, primit uh, uh, petiția în întregime foarte târziu, ieri, și de aceea vă rog să aveți înțelegere că nu am putut să elaborăm o poziție finală Um, primul studiu arată că anexele uh, și că uh, informațiile reprezentate în petiție sunt într-adevăr pertinente și deci le vom analiza cu atenție, în detaliu. Petiționarul uh, a pus în dezbatere două subiecte importante aici. Primul ar fi această tactică de împărțire în felii de salami, salam, cum spune dânsul. Deci, conform jurisdicției, uh, uh, jurisprudenței uh, europene, Într-adevăr, atunci când un proiect este fragmentat în mod arbitrar în mai multe părți pentru a eluda o obligație prevăzută în legislația europeană, e bine, această tactică nu este permisă. Uh, și pentru a mă asigura că am înțeles bine, o să fac un rezumat. Legislația austriacă prevede uh, un prag de 10 km pentru necesitatea unei valori de impact asupra mediului, dacă nu uh, există și alte proiecte care trebuie să fie luate în considerare și atunci trebuie luate în considerare în mod cumulativ. Petiționarul ne-a spus că planificarea, faza de planificare a proiectului este deja încheiată. Întrebarea este um, cum se reflectă acest lucru în documentație. Există uh, aprobări de mediu. Am înțeles că este vorba de o autostradă pentru, mm, care are 40 de kilometri, care a fost împărțită pe, în 5 segmente, după care și acestea au fost uh, împărțite. Uh, Aș dori să știu, uh, am, am înțeles că uh, din cele trei subproiecte, primul este deja aprobat, al doilea este în fază de aprobare și al treilea încă nu a fost uh, supus aprobării. Deci um, nu se atinge plafonul necesar. Și dacă există un alt proiect planificat în aceeași zonă, la momentul respectiv trebuie uh, verificat dacă uh, există un efect uh, cumulativ cu un prim proiect care a fost deja aprobat. Și, așa cum am spus, comisia va analiza toate aceste informații în detaliu și apoi vom prezenta petiția, poziția noastră. Cel de-al doilea punct interesant prezentat de petiționar este Convenția de la Arhus, și uh, reproșul său, uh, conform căruia Convenția de la Arhus nu este respectată în Austria. Spune că este președintele unei asociații de mediu care este recunoscută conform legislației austriece și mm, de aceea, din câte ne dăm seama, nu poate să fie implicat uh, în procesul de constatare dar Asociația de Mediu ar putea să atace în justiție uh, acest, rezultatul acestui proces de constatare. Este, dar în momentul de față nu există o astfel de decizie a procesului de constatare. Vreau să mă corectați dacă n-am înțeles bine lucrurile. Deci nu aveți nicio posibilitate să acționați în justiție în acest caz. Uh, și din moment ce nu există o altă verificare, s-ar putea să existe într-adevăr o lacună aici care poate nu a fost intenționată. Poate nu a fost intenționată de legiuitorul austriac. Întrebarea este dacă există uh, un certificat de aprobare final pe care ați putea să-l contestați în justiție. Și a doua întrebare, v-ați gândit să încercați să uh, uh, inițiați o acțiune în justiție împotriva faptului că nu uh, vi s-a permis să cereți un proces de constatare. Uh, există în momentul de față o, uh, un proces împotriva Austriei la Curtea Europeană de Justiție care uh, se referă la acest, uh, această situație. Uh, se pune problema dacă o persoană care nu a fost implicată într-un proces de constatare poate, la un moment ulterior, să se apere, să atace rezultatul acestui proces. Uh, sigur că noi așteptăm uh, uh, poziția Curții Europene de Justiție pentru a vedea în ce măsură asociațiile de mediu au uh, acces la uh, căi judiciare în astfel de situații. Vom analiza situația în lumina uh, deciziei Curții de Justiție și în lumina tuturor informațiilor pe care le-ați pus la dispoziție. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc petiționarului. Thank you very much. And now I open... Și noi vă mulțumim. Și acum dau cuvântul colegilor. Domnul Becker este înscris pe listă vă rog, încercați să, uh, să fiți conștienți de faptul că suntem foarte târziați față de, cu o jumătate de oră față de ordinea de zi, deci încercați să fiți succinți. Domnul Becker, două minute. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule petiționar, stimate domnule reprezentant al Comisiei. În primul rând, const- constant, că, constat că e vorba de o chestiune foarte urgentă, pentru că în câteva săptămâni, în câteva luni este planificată începerea lucrărilor și de aceea vreau să mulțumesc Comisiei de Petiții pentru că a permis uh, tratarea urgentă a acestui subiect și nu înțeleg de ce reprezentantul Comisiei spune că doar ieri a primit uh, informațiile. Uh, eu cred că e nevoie de o explicație aici. Și vă rog să uh, lămuriți care este situația. Și, în al doilea rând, este foarte clar că, într-adevăr, uh, se încearcă o eludare a legislației europene de mediu, care trebuie uh, monitorizată și verificată rapid de către Comisie și uh, eu îmi permit să spun că deja, nu doar ieri, ci de multă vreme au fost informate, trimise informații comisiei. Uh, Uh, totuși, în momentul de față e nevoie de o acțiune cât mai uh, rapidă, pentru că într-un astfel de caz trebuie luați uh, pașii uh, prevăzuți de legislație. Sigur, dacă nu e vorba de o încălcare a legislației, atunci uh, nu e nicio problemă, dar este o chestiune foarte importantă aceasta. Dacă o uh, autoritate eludează legea sau nu și de aceea consider că e nevoie urgentă de cererea poziției autorităților din Austria. Mulțumesc. Peter Iar? Peter Iar. Da, exact. Mă alătur colegului Becker, pentru că poate că e vorba de o specialitate uh, austriacă. Am avut deja un caz, o petiție care se referea la o pistă de schi, um, unde tot așa nu s-a făcut o evaluare de mediu și am observat, uh, după aceea am constatat că era greșită abordarea. Și într-adevăr, mă întreb ce s-a întâmplat de n-au ajuns uh, informațiile la comisie. Întrebarea mea este, comisia a spus foarte bine, pentru primii 10 km nu se poate face nimic dacă Austria uh, spune nimeni nu are intenție aici de a eluda legislația, bun, întrebarea pe care trebuie să o adresăm uh, autorităților austriece, trebuie să spunem, bun, dar vreți să construiți mai mult de 10 km? Că încep cu 10 km, bun, după aceea există o al, un al doilea segment în planificare. Uh, Uh, trebuie să vedem dacă întregul proiect are sens și dacă se începe pe 4 iulie, uh, ar fi dezastruos să uh, ajungem să oprim lucrările doar la al doilea segment, pentru că atunci și cei 10 km au fost pierduți. Deci de aceea vreau să întreb Comisia cum poate să acționeze cât mai rapid. Mulțumesc. Văd că nu mai este altcineva care dorește să ia cuvântul. Haideți să procedăm în felul următor. Uh, lăsăm petiția deschisă, solicităm autorităților austriece uh, să ne trimită informații. Putem să facem să, rapid, rapid. Cea mai rapidă modalitate de a primi aceste informații este să contactăm reprezentanța permanentă de aici, de la Bruxelles, și să le cerem să se ocupe de acest caz. Putem să procedăm în acest caz? Domnule petiționar, sunteți uh, mulțumit? Și eu sunt mulțumită dacă dumneavoastră sunteți mulțumit. Vă mulțumim foarte mult. Doriți să mai adăugați ceva? Cred că sunteți uh, mulțumit. Petiționarul intervine fără microfon. Da, acum văd că merge. Da, pentru comisie am uh, aici uh, toată, tot graficul de planificare pentru uh, această uh, autostradă. Deci se vede foarte clar care sunt segmentele uh, care sunt prevăzute și până în 2010 acest lucru se găsea pe pagina de internet, acum nu se mai găsește. Sigur, vă încurajăm să discutați cu reprezentantul Comisiei chiar aici, chiar acum și noi vom scrie autorități, uh, reprezentanței permanente la Bruxelles a Austriei pentru a primi informațiile de care avem nevoie. Vă mulțumim și vă dorim drum bun spre casă. Și acum următoarea petiție pe care vom discuta este 1833-2013 de către Ghizila Orban și Gabriele Menzel în numele mai multor asociații de protecție a animalelor. Văd că sunteți aici în sală, sper. Unde, unde sunt doamnele? Aici sunteți. Vă rog să ocupați loc și vă dau cuvântul. Aveți 5 minute. Could, you, could we get started as soon as possible? You have a video to show, so why don't you just Haideți să începem cât mai repede posibil. Văd că aveți și un film pe care doriți să-l proiectați. Stimată doamnă președinte a Comisiei pentru Petiții, stimați uh, eurodeputați, numele meu este Ghizela Orban. În octombrie 2013 am depus petiția noastră opriți, oprirea, pentru oprirea legislației RIC și pentru eliminarea testelor pe animale. Aceasta a fost tratată uh, Uh, de către Comisia pentru Petiții în april, pe 1 aprilie 2014 și a fost declarată admisibilă. Noi avem convingerea că testele pe anim animale sunt inacceptabile din punct de vedere moral și nu sunt fiabile din punct de vedere științific. Există uh, uh, modalități de testare fără utilizarea animalelor care sunt eficace, așa cum sunt cele care au fost evidențiate de doctorul Claude Rice și Andre Menaș. Din păcate, aceste metode alternative nu au fost încă validate, dar ceea ce nu este cunoscut, nici testele pe animale nu au fost niciodată validate. Odată la 10 secunde moare în Germania un animal în testele pe animale. Într-un an sunt în Germania aproximativ 3 milioane de animale uh, iar în Uniunea Europeană cifra este, se ridică la 12 milioane, da, dar din păcate există și o cifră adevărată care este mult mai mare. Aproximativ 58.000 de oameni mor în Germania în fiecare an de consecințe secundare, efecte secundare ale unor medicamente care au fost testate pe animale. Este cea de-a patra cauză a decesului în uh, Germania. Așadar, nu e nevoie să ai cunoștințe științifice pentru a-ți da seama că un test pe o anumită specie nu poate fi extrapolat asupra unei alte specii. Uh, uneori, uh, rezultatele sunt uh, specifice unui individ, nici măcar speciei. Așadar, putem să ne dăm seama că anumite rezultate ale studiilor pe șobolani nu pot fi pur și simplu transferate la oameni. Vrem să vă prezentăm un film care a fost făcut acum 34 de ani. După cum știți, legislația europeană și cea națională prevede pe lângă uh, testele pe uh, rozătoare Uh, teste toxicologice și pentru alte specii de animale care pot fi uh, primate sau uh, porcușori, dar în cele mai multe cazuri este vorba de câini. De exemplu, în acest caz e vorba de testarea unui pesticid, unui insecticid numit trimetilfosfat. Și acum vă prezentăm filmul.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 președinte e clar că avem probleme tehnice, dar pot să vă asigur că noi am studiat cu atenție deja petiția dumneavoastră, am primit toate informațiile pe care le-ați uh, trimis. Așadar, dacă uh, sunteți de acord, vă dau cuvântul să încheiați și apoi am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Ich möchte den Film trotzdem kurz uh, Totuși, aș dori foarte pe scurt să uh, vă spun ce s-a întâmplat în filmul respectiv. Era vorba de un laborator din Elveția, un uh, laborator unde se testa un insecticid numit trimetilfosfat. Au fost aleși cinci câini pentru a testa toxicitatea pe termen lung. Filmul arată modul foarte brutal în care aceste animale pașnice au fost uh, um, otrăvite în fiecare zi, uh, împingându-li se jos uh, pe gât uh, tablete cu, din acest insecticid și apoi se arată care sunt efectele, cum animalele se simt rău, au crampe, tremură, nu mai pot să se ridice, um, câinii sunt prietenoși și încearcă, rămân prietenoși cu cei din laborator până la capăt. Până la urmă, mor toți. Întrebarea noastră este uh, ce justifică um, chinuirea în acest mod a animalelor? Nu este profund imoral să otrăvești uh, în mod uh, viclean, în mod ascuns uh, o ființă vie? Um, Directiva privind uh, substanțele biocide 544 pe 2011 și directiva privind uh, noile alimente au fost uh, cuprinse într-un studiu care spune că, din păcate, uh, cerințele privind colectarea de date nu reflectă uh, stadiul tehnologiei de astăzi, pentru că în momentul de față sunt recunoscute la nivelul OECD OCDE mai mult de 40 de metode alternative dar și uh, persoana dinainte a putut să vorbească puțin mai mult sau nu? Ba da, ba da, spune doamna uh, cealaltă și petiționarul dinainte a avut mult mai mult timp de intervenție președinta, este un subiect foarte important, dar pot să vă asigur că um, colegii mei au primit petiția dumneavoastră, am citit-o cu atenție, din păcate nu am putut să vedem uh, filmul, am putea să dăm acum cuvântul reprezentantului comisiei și colegilor și apoi puteți să aveți uh, un cuvânt de încheiere. Sunteți de acord cu mine? Dacă da, atunci mă bucur să dau cuvântul lui Karin Kilian din partea comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, uh, doamnă președinte. O să încerc să respect timpul uh, pe care l-am la dispoziție și oricum am furnizat deja răspunsuri cuprinzătoare după audierea inițială a petiției. Iar răspunsul meu se va concentra pe trei aspecte centrale pe care le abordează petiția și pe care noi le considerăm Um, ca fiind următoarele. Disponibilitatea uh, pentru testarea pe animale, în special în sectorul toxicologiei și uh, caracterul adecvat al uh, cerințelor de date în legislația europeană, în special în asociere cu RICI. O să subliniez mai întâi faptul că perspectiva categorică din petiție, conform căreia um, animalele nu pot fi folosite pentru uh, teste, nu, uh, nu uh, reprezintă tendințele actuale și ignoră sute de ani de medicină care în mare parte și de progrese care se bazează în mare parte pe uh, aplicări uh, inițiale pe animale car, lucru care indică că, într-o anumită măsură, animalele pot servi ca um, ajutor pentru oameni. Nimeni nu uh, afirmă că aceste uh, Uh, lucruri sunt 100% perfecte, uh, limitările trebuie înțelese, trebuie să facem efortul să le înțelegem și noile tehnologii introduse în uh, studiile științifice au adus progrese majore în înțelegerea mecanismelor moleculare, a căilor celulare, care sunt folosite acum tot mai mult pentru a suplimenta informațiile obținute din testele pe animale, pentru a reduce cu succes nevoia de a face teste pe animale și a confirma și a uh, da mai multă încredere în rezultatele acestor experimente. Dar toate aceste noi tehnologii și cunoștințe pe care le obținem ne oferă doar uh, piese din puzzle-ul pe care încă nu le putem uh, integra complet pentru a modela, pentru a vedea ce se întâmplă la nivelul unui organism complet. De aceea avem încă nevoie de teste pe animale într-o anumită măsură și în viitorul apropiat. Al doilea punct, uh, disponibilitatea alternativelor la testarea pe animale. Din aceleași motive pe care tocmai le-am menționat, Folosim tot mai mult alternative pentru a evalua efectele toxice ale chimicalelor, cunoștințele sunt tot mai bogate, elaborăm noi metode in vitro și, poate mai important, chiar și uh, abordări computerizate care fac uz de informațiile disponibile privind toxicologia chimicalelor pentru a preveni efectele eventuale ale altor substanțe chimice dar uh, toți cercetătorii uh, sunt de acord că nu putem renunța cu totul la testele pe animale. Uh, centrul uh, de cercetări al Comisiei continuă să facă analize în acest sens. Am uh, făcut uh, progrese uh, majore în ceea ce privește efectele locale, cum ar fi iritarea ochilor sau a pielii, iritațiile la nivelul ochii sau, ochilor sau uh, al pielii, dar pentru efectele mai, major, mai complexe nu putem deocamdată să ne bazăm doar pe metodele in vitro. Petiționarele fac referiri uh, numeroase la programul uh, european TOX21 și pretind că uh, acesta este folosit pentru obiective de reglementare, dar acest lucru nu reflectă întru totul starea acestor proiecte. Ele se află încă în faza de cercetare și încearcă să colecteze cunoștințele suficiente pentru substanțele chimice, astfel încât să progreseze cu folosirea acestor metode și scopul acestor proiecte pe termen scurt și mediu este să fie folosite ca instrumente de screening pentru prioritizarea și identificarea substanțelor chimice ce au nevoie de teste suplimentare pentru a ne putea asigura că se pot folosi în siguranță. Oricând Statele Unite solicită evaluarea de risc a substanțelor chimice, și ei recurg la experimentele cu animale și cerințele de date sunt foarte similare cu cele europene. Activitățile Comisiei în domeniul dezvoltării și progresului metodelor alternative au fost prezentate în răspunsul inițial către petiționari, deci, deși ele sunt importante, nu o să le mai reiau. Aș dori să spun, pentru RICI, dar și pentru alte texte legislative, legislația noastră se actualizează în mod constant. Analizele prezentate la depunerea Um, documentelor de către petiționare uh, prezintă informațiile care, uh, și modul în care legislația a fost modernizată de atunci. Uh, cerințele RICI au fost și ele actualizate, lucrurile au avansat foarte mult de la această analiză și de asemenea în ceea ce privește pesticidele, cerințele de date au fost, au fost actualizate. Mulțumesc, mulțumesc, spune și doamna președintă pentru această uh, prezentare foarte bună și foarte concisă, foarte exactă a ceea ce s-a întâmplat. Da, uh, dispozițiile uh, pe care Comisia le prezintă pot fi foarte utile pentru petiționare. Uh, deschid cuvântul, dau cuvântul colegilor acum, Magreta e prima. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc că sunteți prezentă. Eu am fost în Comisia pentru testarea animalelor din Danemarca pentru a proteja animalele și lucrând acolo am aflat că dacă respecti normele OCD pentru testarea animalelor, care sunt foarte, foarte diferite de ce uh, prezentați în film, uh, și m-a ocupat de, uh, testarea, de legea pentru testarea animalelor și în Danemarca. Deci dacă respecti OCD și cerințele, nu ai cum să faci animalele să sufere se fac și teste pentru uh, calmante, de exemplu, și nu ai voie să Uh, dai calmante animalelor. Și atunci ar trebui să întrebăm uh, Comisia dacă insistă pe respectarea regulilor OCD în toate statele membre. Mai întâi. Apoi, industria ar fi încântată să renunțăm la testarea pe animale, pentru că respectarea tuturor regulilor este extrem de costisitoare. Și dacă facem comparația cu Statele Unite, ar trebui să știți că în state au avut o lege de siguranță pe care nu o au în Europa, o lege proactivă, care înseamnă că dacă o persoană suferă ceva, o persoană are de suferit, uh, ea, toți avocații uh, o susțin. Dar asta nu se întâmplă în Europa și atunci trebuie să folosim principiul precauției din start. Și chiar dacă toți compușii și toate produsele sunt testate, atunci când faci unul nou, dacă nu știi efectul acelui nou compus pentru susțin le vii, tot acolo ești. De aceea spun, nu putem zice nu pur și simplu din motive de siguranță și să nu, crezi că, să nu credeți că uh, noi ținem partea industriei aici, ba din contră. Uh, și ultimul lucru pe care vreau să-l spun. Să vă dau un exemplu uh, recent. Uh, s-a făcut de curând în uh, Danemarca un studiu privind disruptorii de uh, endocrine și uh, Uh, industria a spus că nu vreau să respecte principiul uh, precauției și că vor dovezi. Acum avem dovezile pe baza uh, testă, testelor pe animale și vedem cât de periculoase sunt aceste substanțe. Apoi, dacă nu am fi avut aceste rezultate ale testelor pe animale privind impactul asupra uh, fertilității, Dar, nu știu, cu fertilitatea e o discuție întreagă și nu prea înțeleg ce se întâmplă acolo, ce interesează, ce nu. Dar uh, impactul este, în primul rând, asupra fertilității uh, bărbaților și pe creierele uh, fetuș, fetușilor. Uh, da, evident, eu prefer să folosesc și oricine preferă să folosească șobolani uh, și nu, nu copii pentru a vedea care sunt efectele. Și ar trebui să fie în regulă dacă respectăm normele OCD. Mulțumesc. Peter Iars, doamna președinte. Yeah. Da. I'm, I'm making a mistake, Eleonora Evios. Nu, nu, m-am înșelat. Eleonora Evia a cerut cuvântul înaintea ta. Va trebui să aștepți. Eleonora, ai cuvântul. Ai cuvântul, Leonora. Um, volevo fare un intervento anche io. Da, vroiam să uh, iau și eu cuvântul, într-adevăr. Mulțumesc. Eu susțin cu totul această petiție și uh, mă bucur că ați adus în discuție problema. Este una foarte gravă. Uh, știți, acum s-a pornit inițiativa privind uh, oprirea vivisecției. Și aici uh, urmează dezbateri pe acest subiect în următoarele luni. Însă, în ciuda asigurărilor primite de la Comisia Europeană, este foarte important, trebuie să fim foarte activi și poate să reanalizăm regulamentul RICI, pentru că deocamdată el încă permite folosirea experimentelor pe animale, în ciuda faptului că există și chiar sunt bine cunoscute metode alternative care sunt mult mai eficiente și care nu au fost niciodată validate. și trebuie să le validăm. Nu există dovezi științifice că testele pe animale servesc uh, vreunui scop în unele cazuri. ,004% din medicamente trec prin întreaga etapă de la uh, teste pe animale preclinice ei bine, aceste uh, procese barbare și depășite um, să crezi că e nevoie de ele pentru a ne proteja sănătatea este greșit pentru că vorbim și de partea morală. Este o practică uh, barbară și vorbim și de sănătatea noastră. Acum, Peter, ai cuvântul, spre doamna președinte. Intervenție fără microfon. Prima observație către petiționar atunci când discutăm o petiție în Comisia pentru Petiții și o tratăm, acest lucru uh, reprezintă și o recunoaștere a eurodeputaților că e vorba de o problemă importantă uh, cu care vrem să ne uh, ocupăm și la nivel politic. Uh, comisia a spus că există diverse organizații care se ocupă de acest domeniu uh, și, într-adevăr, activitatea lor a avut uh, rezultate în ultimii 20 de ani, cel puțin. Uh, există foarte multe încercări de a dezvolta de, de dezvoltare de noi tehnologii pentru eliminarea testelor pe animale. Uh, se tot discută dacă nu se pot exclude total testele pe animale, măcar cum se pot reduce. Comisia a mai spus și că, în momentul de față, elaborează temeiul, reactualizează, de fapt, temeiul juridic pentru Uh, regulamentul uh, RICI și acolo e marele compromis. Dacă nu poți să excluzi, să elimini uh, total testele pe animale, atunci măcar trebuie să le reduci la minimum. Faptul că nu trebuie să aibă loc duplicări ale testelor, acest lucru se verifică în momentul în care se cere un nou test și sigur că trebuie aplicate în măsura posibilului noile tehnologii. Și dacă deja se poate observa la nivel celular că o substanță este toxică sau este chiar mortală, atunci sigur că nu mai e nevoie să mai testezi și pe animale. Asta e un exemplu așa simplu. De aceea eu cred că acțiunea dumneavoastră mm, ă, își are sensul și ă, vine acum în lumea politică unde ă, noi mergem înainte uh, prin compromisuri. Mulțumesc, spune președinta. Este într-adevăr un subiect important și tocmai de aceea uh, vrem să vă atragem atenția că pe 11 mai vom avea o audiere publică pe marginea unei inițiative cetățenești care va fi de asemenea transmisă pe internet, care spune stop vivisecției. Și ar fi un pas uh, ulterior bun uh, în urma petiției dumneavoastră, pe care am ascultat-o acum cu atenție, am ascultat uh, poziția comisiei uh, și vreau să vă asigur, comisia noastră va participa la această audiere publică pentru oprirea vivisecției. Deci propun colegilor să închidem această petiție și să trecem la pasul următor prin audiere. Sunteți de acord? Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru că ați venit, vă urez drum bun înapoi spre casă și sper că veți avea uh, o zi frumoasă în continuare și veți vedea și Bruxelles înainte să vă întoarceți. Acum trebuie să accelerăm pentru că mai avem multe puncte pe ordinea de zi și trecem la domnul Ernesto Soho, care este aici și ne prezintă petiția 0570-2013 privind corupția din România. Vă urez bun venit și dau cuvântul, vă dau cuvântul în, pentru 5 minute. Äh, darf ich noch mal unterbrechen? Îmi permiteți să mai să vă întrerup ce se întâmplă cu petiția noastră mai departe? Ce se întâmplă cum, care este procedura următoare? Da. V-am ascultat, am ascultat comisia și de aici colegii vor, primesc informația pe care ați adus-o și o aducem în audierea pe care vom avea. Va fi o audiere foarte vaz, vastă, deci petiția dumneavoastră ne este utilă în uh, continuarea uh, dialogului pe care îl vom avea. Deci vă mulțumim foarte mult! Și acum mă bucur să dau cuvântul următorului petiționar, domnul Soho. Vă rog. Mulțumesc, Mulțumesc președinte. Aș dori să vă explic faptul că expun uh, petiția domnului Iesoho pentru că uh, se află sub tratament medical din cauza suferințelor produse, din cauza faptului că și-a pierdut proprietățile în România din cauza unor administratori uh, necinstiți uh, în complicitatea autorităților uh, justi- din justiția și poliția um, românească. Astăzi, domnul Sohu este ruinat și a pierdut toate bunurile, cam 2 milioane de euro, pe care le investise în România. N-am timp prea mult să vă fac o prezentare, așa că o să vă relatez pe scurt situația și detaliile mai ieșite din comun. El este implicat în 11 proceduri judiciare, în unele din care n-a fost citat, uh, lucru greu de rezumat în 5 minute. Domnul Soho a înființat în uh, România în anul 2000 o uh, societate, o fabrică de tăiat lemne și de prelucrare a lemnului în regiunea Caraș Severin, una dintre cele mai sărace din România. Practic, de la început a fost înșelat de avocatul de la Camera de Comerț Română în complicitate cu viitorii administratori ai societății și de atunci a avut loc o deturnare de resurse din uh, fondurile întreprinderii către administratori. Când domnul Soho a descoperit situația în 2002, a început uh, acțiuni în justiție, însă atunci au început să apară anom anomaliile în toate procedurile judiciare uh, citațiile au fost false sau au venit persoane care nu l-au reprezentat pe domnul Soho hotărârile nu i-au fost comunicate, probele nu au fost date în considerare. Un exemplu ar fi faptul că o revocare a puterilor uh, administratorilor, uh, care avea și apostele de la uh, Haia, a fost ignorată pentru că directorul a declarat în fața instanței că domnul că nu a, a, nu a semnat-o. Practic și-a retras acest lucru și domnul Soho nu a fost citat, nici n-a participat la procedură, a fost pur și simplu neglijat mi s-a spus că era imposibil să câștige pentru că se plătiseră 24.000 de euro pentru ca um, sentința să fie defavorabilă. Însă la toate aceste proceduri au venit administratorii, însă domnul Soho nu a fost citat, astfel încât n-a putut să, participe la proceduri, nici să facă apel în termen. Într-o, de- într denunțare pentru furt în valoare de 4.000 de euro, poliția a, a, a ascuns a, um, um, denunțarea în, uh, într-o într-un sertar și uh, pur și simplu au um, închis uh, cazul. Uh, când a descoperit acest lucru domnul Soho, a intrat în contact cu autoritățile de la București și a vorbit, um, a fost acuzat um, capitanul respectiv de poliție pentru declarații false, însă până la urmă <coughs> declarațiilor lui a dispărut cu totul din cauza complicității procurorilor. Unul dintre procurorii care a participat la proceduri nu trebuia să, să exerseze această meserie pentru că avea antecedente penale. Apoi, um, alți um, procurori au fost ulterior acuzați de corupție. Sunt foarte multe exemple de acest fel care pun mari îndoieli asupra seriozității procedurilor. În um, Registrul Comerțului, de exemplu, nu s-au publicat actele care erau defavorabile domnului Soho, în schimb, celelalte care uh, erau favorabile administratorilor au fost publicate. Se pare că problema principală a domnului Soho a fost uh, faptul că n-a dorit să plătească mită um, judecătorilor, procurorilor și polițiștilor. În Soho a fost uh, victima unei obstrucții sistematice a accesului său la justiție, lucru care a fost posibil doar uh, cu concursul personalului instituțiilor judiciare, de înregistrare și um, din poliție, fără de care nu se putea face o astfel de um, împiedicare. Tot aceste lucruri sunt, um, corespund cu raportul Comisiei Europene cu privire la lupta împotriva corupției din România 2010 2014 De astfel, domnul Soho a denunțat uh, niște um, fapte susceptibile de corupție în 2004 la cancelarea primului ministru Adrian Năstase, care a fost ulterior condamnat pentru uh, doi ani uh, din cauza corupției și i s-a răspuns că din cauza principiului separării puterilor în stat, Departamentul de Inspecție nu putea să intervină. Ambasada spaniolă a prezentat un dosar um, în România s-au, creat uh, mai multe um, autorități uh, și la acea perioadă um, România adera la Uniunea Europeană și prima um, <coughs> o serie de fonduri europene pentru lupta împotriva corupției. Ambasada um, uh, spaniolă a prezentat în 2005 un dosar um, față de consilierul de stat al președintelui și uh, i s-a răspuns în 2006 uh, de către um, Um, procurorul general adjunct, care a trimis dosarul Tribunalului Timișoara în 2009, adică la trei ani după aceea, a primit un răspuns că, de fapt, um, erau trei procese deschise și atât. Consulul Spaniei s-a întâlnit um, cu procurorul general și a spus uh, domnului Soho că autoritățile române nu o să facă nimic. Apoi uh, s-a făcut apel la reprezentantul Uniunii Europene în România, care a spus că nu avea competențe în acest sens. Cel mai grav este faptul că toate acestea se întâmpla în cadrul procesului de aderare a României. Până la urmă, domnul Sovu cere Parlamentul European să arate faptul că aceste fapte sunt uh, roade ale corupției um, prevalente în acei ani în România și că a fost um, Uh, prejudiciat, însă uh, a putut să se apere în mod uh, legal și acest lucru a încălcat articolele 20 și 47 din Cartea Europeană a Drepturilor Umane, fără ca instituțiile europene, fără ca instituțiile române de anticorupție să fi luat vreo măsură, deși erau obligate. Dorește să um, se facă o cercetare independentă a Uniunii Europene cu privire la aceste fapte care au avut loc și cele despăgubiri statului român și, în sfârșit, cere să-i se spună ce poate să facă un cetățean european atunci când îi se refuză accesul la justiție într-o altă, stat, într altă țară europeană, încălcându-se tratatele. Thank you very much. Mulțumesc frumos, domnule Garcia, în numele domnului Soho. Și acum dau cu plăcere cuvântul uh, domnului De Ieghe, reprezentantul Comisiei. Bonjour. Domnișoara De Ieghe, îmi cer scuze. Bună ziua, mă auziți? Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua! Aș dori să încep prin a vă mulțumi pentru petiția dumneavoastră. Îmi pare foarte rău uh, pentru experiența suferită și pentru banii pierduți, dar, din păcate, după cum s-a precizat deja în răspunsul scris, Comisia nu este competentă și nu poate să intervină în plângeri care nu țin de aplicarea dreptului Uniunii. Prin urmare, nu putem deschide o plângere împotriva statului român în acest sens. Însă, cel puțin, suntem foarte uh, sensibili la cazul noastră, ca de altfel la alte cazuri similare care ne sunt prezentate adesea. După cum solicitați, uh, după cum întrebați în petiția dumneavoastră, uh, dacă Comisia face, uh, monitorizează nivelul de uh, corupție din România, răspunsul nostru este da, facem acest lucru. Monitorizăm cu regularitate reforma sistemului judiciar și uh, lupta împotriva corupției în România prin intermediul mecanismului de cooperare și verificare. Acest mecanism a fost introdus în România în 2007, în momentul aderării, pentru a ajuta statul să pună în practică reformele judiciare și să lupte împotriva corupției. Uh, deci, um, mecanismul um, evaluează um, corupția pe baza unor puncte uh, de reper. Iar comisia, serviciul pe care îl reprezintă, face mai multe vizite pe an în România cu experți ale, din diverse state membre uh, pentru a vedea care sunt uh, progresele reformei judiciare și luptei împotriva corupției. Apoi, an de an, Comisia uh, um, elaborează un raport și face recomandări către România. Ultimul raport al MCV datează de acum câteva luni, din ianuarie 2015, și concluzionează, și o să vă citez puțin pentru că este interesant să știți. Uh, că progresele realizate în 2013 într-o uh, serie de domenii au fost consolidate în 2014, deci uh, tendința pozitivă a fost susținută de un profesionalism tot mai bun al serviciilor judiciare, cu rezultate impresionante la nivelul lupții, luptei împotriva corupției la nivel înalt. Totodată, senzația care persistă este că progresele trebuie consolidate și asigurate și mai mult pentru ca ele să devină irreversibile. Și de asemenea că guvernul cunoaște și înțelege tot mai mult nevoia de a lupta împotriva corupției generalizate, astfel încât uh, amploarea problemei uh, necesită o abordare mai sistematică. Deci, pe scurt, progresele înregistrate sunt semnificative. Corupția există. Anul trecut s-a făcut uh, mari progrese, aproximativ 800 de persoane au fost arestate și acuzate pentru corupție la nivel înalt în România, inclusiv, după cum spuneați, miniștri, parlamentari, inclusiv magistrați, vreo 25 de magistrați au fost condamnați. Deci se fac progrese, dar Uh, mai este încă cale lungă și Comisia continuă să monitorizeze și să ajute România în reformele sale. Pe lângă monitorizarea în cadrul MCV, Comisia, în cadrul coordonării politicilor uh, economice, și Consiliul European, la propunerea Comisiei, face României propuneri de îmbunătățirea sistemului judiciar și de continuarea luptei împotriva corupției și de uh, consolidarea acesteia, fiindcă, după cum ați spus, ea reprezintă o piedică în fața dezvoltării economice a României. Iată așadar, în acest cadru monitorizăm de asemenea și progresele realizate. În petiția dumneavoastră ați, uh, mai aveți un punct care se referă la mecanismele financiare pot să vă asigur că în regulamentul financiar și în regulamentul fondurilor structurale există proceduri de control și de audit, atât intern cât și extern, și dacă se descoperă probleme sistemice la nivelul fraudei sau al uh, aplicării necorespunzătoare, atunci noi putem suspenda sau amâna plățile, ceea ce se întâmplă frecvent. Mă opresc aici, fiindcă atât am avut de spus până acum. Mulțumesc! Mulțumesc uh, mul- și eu, spune doamna președinte, și acum uh, vă dau cuvântul, dragi colegi. Isa Scumbilpa mai întâi. Muchas gracias. Mulțumesc. Bun venit, uh, domnule Ernesto Soho și însoțitorilor dumneavoastră. Astăzi cer comisiei să fie mai fermă. Cer să facă o anchetă exhaustivă și rapidă, pentru că se află în joc drepturile fundamentale ale unei persoane și încrederea și securitatea juridică pentru toți europenii. Comisia pe care tocmai am auzit-o și ce am auzit din partea mm, Comisiei este destul de în regulă pentru o dezbatere generală, dar nu este suficient, având în vedere că um, având în vedere ne cere acest cetățean. Uh, domnul Soto, uh, domnul Soho a fost de la un întreprinzător prosper cu uh, impulsul de a uh, și internaționa afacerea să ajungă să depindă de ajutoare sociale. Toate acestea nu au fost din vina lui din cauza condițiilor de piață sau a proaste gestionări. În cazul acesta, aflăm clar o problemă despre care știm cu toții. România apare cu roșu chiar în rapoartele comisiei sau în rapoartele cum ar fi uh, uh, Human Rights Watch. Din cauza um, corupției foarte ridicate și a problemă din uh, um, sistemul judiciar. Deja colegiul de comisar a pus sub o supraveghere strictă această țară și a solicitat înființarea unei agenții independente care să verifice incompatibilitățile și posibilele conflicte de interes între organele judiciare și uh, um, cele de, din executiv. În felul acesta a încercat să stimuleze lupta împotriva corupției, mai ales la nivel local. Aceste observații sunt din 2012. Raportul pe, uh, din 2015 spune într-adevăr că sunt progrese, însă nu este destul. Faptele acestea au dus la ruinarea domnului Soho. Și toate aceste fapte sunt legate de această problematică. Acest lucru s-a întâmplat cu 10 ani înainte, când într-adevăr situația era mult mai uh, Uh, rea, mai proastă, însă astăzi vreau să cer uh, comisiei să se manifeste, să spună că vrea să încheteze acest caz pentru că ar putea să fie un exemplu bun uh, pentru toate celelalte persoane, poate mii, care n-au ajuns să, să prezinte cazul lor în fața acestei comisii. Aș mai dori de asemenea ca, că din partea comisiei aflăm că nu sunt indicii uh, suficiente, asta la indicațiile uh, reprezentanței permanente din România, că nu există, că aici uh, a existat probe concrete cu privire la cazuri de corupție. Dar vreau să spun că domnul Soho a venit cu tot dosarul să-l prezinte acestei comisii și se poate vedea că poate să documenteze fiecare pas Ehm, fiecare dintre faptele expuse de avocatul meu în 5 minute și toate celelalte pentru că nu au avut timp să pe care nu au timp să le prezinte. E bine, nu putem să închidem ochii, pentru că e vorba de un caz, însă este vârful unui iceberg, o, vârful unei piramide care există în Europa și din cauza căreia sunt atâția um, cetățeni. Nu este suficient răspunsul Comisiei de acum. Avem nevoie de un răspuns uh, ferm și clar pentru domnul Ernesto Soho. Very much, and now... Mulțumesc. Are cuvântul domnul Gais acum. Vă rog, încercați să fiți cât se poate de succint, maxim două minute. Senyora, senyora președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Văd că lucrurile nu se schimbă în Comisia Petiții, unde am fost membru 10 ani. Aș vrea, în primul rând, să salut uh, colegilor, foștilor mei colegi, uh, membrilor acestei, acestei comisii. Știm uh, ce se întâmplă de-a lungul timpului, când sunt multe petiții, dar de data aceasta ne aflăm uh, în fața unei petiții a unui cetățean european, în cazul acesta spaniol, care reprezintă o tragedie personală pentru noi, o tragedie economică și una antreprenorială. Domnul Soho a suferit uh, problemele unui sistem care ar fi trebuit să fie legal, democratic și drept dintr-o uh, țară membra Uniunii Europene, cum este România. În plus, așa cum a spus și uh, colega Bilbao Barandica, există probe mai mult decât suficiente din acest dosar că domnul acesta a primit rele tratamente și că i s-au încălcat drepturile de cetățean european. Domnul Soho este cel afectat, însă mâine s-ar putea să fie alt antreprenor sau orice alt cetățean uh, european în această țară, România. Și de aceea, aș dori, doamnă președinte, să spun Comisiei pentru, și Comisiei Europene că există contradicții mari în ce ni s-a spus astăzi. În primul rând, reprezentant ne spune că Comisia nu este competentă să intervină în această chestiune. Însă, ulterior, ne-a spus uh, o serie de acuzații, practic. Uh, ne spuneți, nu suntem competenți aici, dar o să vă explicăm tot ce facem în România. Și ne explicați uh, nouă celor de la această comisie pentru petiții că în România se fac cercetări, că nu toate lucrurile sunt clare, că um, comisia um, supraveghează. Deci, clar, în vizitele acestea pe care le faceți în România, trebuie să includeți această petiție. Tocmai asta ne cere domnul Soho în această audiere la Comisia pentru Petiții. Așadar, doamnă președintă, aș dori să cer mai multe lucruri acestei Comisii pentru Petiții. În primul rând, să păstreze deschis această petiție de care vorbim astăzi. În al doilea rând, să um, oblige uh, să invite autoritățile române să compare în fața Comisiei uh, pentru Petiții, așa cum au făcut acum mai mulți ani uh, când eram eu membru al acestei petiții, așa cum au făcut-o membrii ai unor autorități din țări cum este Spania, Danemarca, Grecia. E bine, toți aceștia au venit să explice probleme grave cum este cea despre care discutăm astăzi. În al treilea rând, domnul președintă, aș dori să cer Comisiei Europene un răspuns ferm la această situație și la argumentele pe care le-am auzit astăzi în această petiție SOHO. Să nu uh, ne povestească vrute și nevrute despre ce fac și nu fac în România. Să ne răspundă clar pe tema acestei petiții și apoi aș dori, domnul președinte, să, să trimiteți o scrisoare către autoritățile române către guvernul român și către autoritățile judiciare să le explicați ce se întâmplă aici la Comisia de Petiții și faptul că suntem preocupați de cazul domnului Soho și că trebuie neapărat să păstrăm deschisă această petiție ca să știm dacă se va încheia așa cum trebuie și să vedem care va fi reacția autorităților uh, române. Așadar, insist, nu putem închide această petiție până când nu vom avea o lămurire din partea autorităților române uh, în legătură cu ceea ce se întâmplă în cazul Soho. Mulțumesc foarte mult, președinte. Very much and... Mulțumesc frumos. Mai am trei vorbitori pe listă. E în regulă să închid lista după aceea, domnul Rebega, domnul Martăm și domnul Teribrahas. Pot închide lista? Domnule Rebega, aveți cuvântul. Președinte, <clears throat> în primul rând dați-mi voie să-mi exprim regretul față de pierderea suferită de domnul Soho, dar cu toate acestea consider că trebuie să făcute și câteva precizări. Uh, înțeleg că firma domnului Soho a fost înființată în anul 2000, uh, de atunci și până în prezent românia a avut, uh, în românia a avut loc o serie de reforme printre care și unele foarte importante din sistemul judiciar, așa cum au fost ele apreciate și de Comisia Europeană. Ultimele rapoarte privind raportul de monitorizare și verificare arată că progresele făcute în, aceste, în acest sistem este pe drumul cel bun. Un al doilea punct pe care aș vrea să-l precizez este acela că prin reprezentanța României autoritățile abilitate din România au trimis un răspuns prin care spun că constată lipsa de dovezi sau indicii concrete. Uh, al treilea rând după epuizarea căilor de atac la instanțele naționale petentul ar fi putut adresa în termen de șase luni curții, uh, s ar fi putut adresa uh, curții europene a drepturilor omului care s ar fi putut pronunța cu privire la violarea prevederilor din convenție. e bine de știut dacă petentul a făcut această sesizare și dacă a făcut o ce răspuns a primit. Uh, nu în ultimul rând instituirea unui mecanism de monitorizare a corupției din românia așa cum solicită petentul este contrară prevederilor din tratat cu atât mai mult cu cât românia are instituită deja o măsură de monitorizare pe justiție prin mecanismul de cooperare și verificare iar uh, toate aceste rezultate obținute de comisie arată că lucrurile sunt, se îndreaptă uh, în direcția bună regret încă o dată uh, pierderea suferită de domnul sokol dar cred că ar trebui să fim mai atenți cu acuzațiile și cred că ar trebui să luăm în serios uh, toate instituțiile indiferent uh, din ce țară provine acestea. mulțumesc. Thank you very much. Now the floor goes to Mr. Martin. Mulțumesc domnul Martin. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, nu putem judeca aici faptele, nici măcar nu avem această competență, dar am ascultat și petiționarul și comisia și faptul marcant al acestei dezbateri este că, într-adevăr, comisia recunoaște că există corupție în România. Dar, cu toate acestea, comisia nu răspunde solicitării domnului Soho solicitarea domnului Soho este să spună, uite, nu mi s-au respectat drepturile de către România, mai ales dreptul la uh, un uh, proces echitabil, astfel încât să pot prezenta toate dovezile pentru a arăta că am fost victimă, victima unui furt sau știu eu, oricum, că nu mi s-au respectat drepturile. Plecând de aici, se instalează îndoiala și odată îndoiala instalată, ea este întotdeauna în avantajul victimei. Eu nu am uh, competențele necesare pentru a valida toate uh, dovezile prezentate de apărare, dar e rolul Comisiei, și aici susțin și eu ideea, să solicite posibilitatea efectuării unei anchete pe acest caz specific, pentru că nu e vorba de un răspuns global la o problemă globală de corupție în România, ci trebuie să răspundem la o cerere individuală, aceea a domnului Soho. Astfel, răspunzând la chestiuni individuale, putem să-i asigurăm pe toți cetățenii europeni și putem demonstra că Uniunea Europeană nu reprezintă doar niște state de drept, ci un continent unde dreptul se aplică la fel pentru toată lumea și, într-adevăr, eu susțin ideea că petiția trebuie să rămână deschisă și dacă nu putem uh, solicita României un nou proces cu respectarea și recunoașterea drepturilor, cel puțin să facem astfel încât să se efectueze o anchetă. Mulțumesc. Mulțumesc și dumneavoastră. Domnul Terica vrea să acum. Dar nu vă îngrijorați de numele meu, că e un nume greu, de aceea prietenii îmi spun Terry. O să mă adresez puțin uh, comisiei. Sunt perfect de acord cu ceea ce a spus domnul Martin și prietenii mei, Liturgais, Bilbao, Baradica și așa mai departe. Nu cred că este suficient să spuneți, da, în general lucrurile merg mai bine. Vorbim de un cetățean al Uniunii Europene care vine aici fie că asta s-a întâmplat ieri sau în anul 2000, nu contează, este o nedreptate. Și atunci, cred că poate Comisia are ideea și probabil așa este că nu poate să efectueze nicio investigație, dar Comisia poate solicita guvernului român să efectueze o investigație concretă pe acest caz. Poate solicita guvernului să răspundă și să dea explicații. Pentru acest lucru trebuie să uh, lăsăm cazul deschis, să așteptăm explicații și după aceea putem răspunde. Pentru că domnul Soho are argumente solide, ample, lungi. Trebuie să vedem ce spune guvernul român. Guvernul român, nu comisia. Cu privire la această problemă. Dar acest lucru, cred, trebuie solicitat de comisie direct pentru cetățenii săi, pentru că suntem o comisie de petiții pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc! Thank you very much. You know we... Mulțumesc foarte mult. Știți că nu mai avem timp. Am închis lista acum câteva minute, așa că dau din nou cuvântul avocatului uh, domnului Soco. Aveți uh, cuvântul un minut. Mulțumesc. Ce nu înțeleg este cum Comisia, care ar trebui în teorie să fie gardianul tratatelor, cum poate acum să mențină o politică de apărare a statelor, când ce ar trebui să facă ar fi să se asigure de respectarea tratatelor și să apere um, cetățenii. Din punctul meu de vedere, are o funcție foarte politică, foarte birocratică, dar nu îndeplinește obiectivele și anume să apere tratatele. E vorba aici uh, de uh, punctul 47, obligația Comisiei. Așadar, cred că ar fi foarte bine dacă Comisia, prin avocatul său general, ar face un raport cu privire la o examinarea acestui um, caz în cadrul uh, încălcării articolilor 20 și 47, pentru că doar așa um, s-ar putea obține un acces corect la justiție în această situație. Și în sfârșit, mă îngrijorează, așa cum am spus, situația rapoartelor pe care le-ar putea face România. Pentru că, așa cum am văzut, mai și dispar documente în România când nu le convine acestea. Deci trebuie să existe o anchetă independentă. Mulțumesc. Colleagues, this is a very... Dragi colegi, este o chestiune foarte grea, foarte sensibilă. Vă rog, domnule, să ascultați ce am de spus, ca să vă puteți, uh, să puteți trimite mesajul clientului dumneavoastră. Este o chestiune delicată, grea și, într-adevăr, avem toată compasiunea pentru domnul uh, Sovo, care a avut mult de suferit. Aș propune în felul următor. Comisia noastră acordăm un mandat secretariatului să se consulte cu Serviciul Juridic al Parlamentului European pentru a găsi o cale de urmat în acest caz și oricum să păstreze petiția deschisă. Poate că am putea să scriem avocatului general în numele acestei comisii, însă acest uh, lucru las deschis um, să vedem după dialogul cu serviciile juridice ce hotărâm. De asemenea, am putea să scriem o scrisoare reprezentanței permanente a României să cerem autorităților competente să-și exprime avizul cu privire la acest caz particular. Și cam aceasta ar fi calea de urmat. Văd că sunteți, uh, dați din cap afirmativ, nu știu că sunteți chiar mulțumit, dar asta este singura cale de urmat la care mă pot gândi acum. Asta vom face. Atât. Nu mai putem să ne lungim, mai avem multe de făcut. Vă urez drum bun acasă, înapoi în Spania și uh, transmiteți domnului Soho toate cele bune în numele Comisiei noastre și Parlamentului European. Să mergem acum la punctul 12. Am discutat deja avizul cu privire la follow-up-ul modernizarea inițiativa cetățenești europene privind dreptul la apă. Doamna Ocon, cred că ești de acord cu mine că nu avem nevoie neapărat să discutăm avizul. Procedura este următoarea. Termenul de depunere a amendamentelor este 17 aprilie la ora prânz, adică mâine la ora 12. Și vom vota avizul pe 5 mai 2015 în această comisie și avem încredere că o să faci un uh, aviz foarte bun în acest sens. Doamna ok. Un singur lucru mai vreau să spun. Am avut deja o reuniune cu raportul din umbră preliminară pentru că vreau să implic oamenii și vreau să... Îmi pare rău că domnul Aghin nu este aici, dar mi-a trimis o scrisoare foarte uh, relevantă pe care am primit-o um, ieri și vreau să spun că a fost foarte constructivă. Aștept cu interes amendamentele. Uh, vom avea o reuniune a raportorilor din umbră săptămâna viitoare. Atât. În rest, ai dreptate. Iar în ceea ce privește inițiativa cetățenească, am să las asta în sarcina colegului meu. Foarte bine. Trecem acum. Peter. Ich wollte richtig stellen, unser Kollege... Uh, da. Äh, dar colegul nostru este um, absent din cauza din cauza că este bolnavă, astfel ar fi fost aici. There will be a good... Bun, sunt sigură că veți avea o cooperare bună la acest aviz. Urmează cel al doilea aviz pe care îl discutăm acum, avizul privind, dacă aș putea să-i pronunț, numele raportare cum trebuie, dar nu știu dacă pot spune la președintă. Oricum este avizul privind uh, inițiativa cetățenilor europeană uh, Termenul este 23 aprilie și votul este pe 26 iunie, iar votul NAFCO pe 22 septembrie 2015. Nu cred că e nevoie să discutăm avizul, vreau doar să vă spun că acesta este calendarul. Și am terminat cu mult înainte de ora finală prevăzută. Suspend ședința și ne revedem la 3.